Dragi colegi, propun să începem reuniunea pentru că avem destul de multe de discutat în această după-amiază. Vom începe cu o prezentare, prezentarea aplicației e-meeting. Virpicoica este prezent aici în calitate de șef de unitate și, un repre- și reprezentant al DG ITEC ne va, pregăti, ne va prezenta această aplicație, astfel încât să știm cum să accesăm electronic majoritatea, dacă nu chiar toate documentele care țin de reuniuni. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte Vreau să Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți de a prezenta aplicația e-meeting în, afacerea, în Comisia pentru Afaceri Constituționale. Acesta este un instrument de lucru intern pe care probabil îl cunoașteți mulți dintre dumneavoastră, fiindcă la finele legislaturii anterioare a fost testat deja. Acum însă poate fi utilizat în întreg Parlamentul, este disponibil pentru uh, toți membrii și întreg personalul în toate comisiile. Aplicația e-meeting Oferă acces la documentele de ședință în format electronic și este ușor de folosit pe orice dispozitiv, oriunde. Aplicația poate fi folosită pe telefoanele inteligente sau pe laptop, însă, sincer, cel mai bun dispozitiv este tableta. Și mm, vă spun un lucru pe care probabil îl știți deja. În următoarele luni, membrii vor primi astfel de tablete, astfel încât toată lumea să poată folosi instrumentul sau aplicația și mai ușor decât până în prezent. Aplicația e-meeting facilitează activitatea mobilă și uh, cel mai bun lucru, cel mai mare avantaj este că nu mai trebuie să cărați după dumneavoastră dosarele pe hârtie, fiindcă aceste uh, documente vor fi accesibile în format electronic. Evident că documentele pe hârtie și cele în format electronic au fiecare avantajele lor. O să vedeți exemple ale avantajelor aplicației e-meeting, atunci când colegul meu vă face o scurtă demonstrație. Există o strânsă legătură între intranetul AFCO și e-meeting. Acest intranet este sigur un alt instrument de lucru pentru comisii, în special pentru această comisie. Pentru început, vom face o scurtă demonstrație, după care am distribuit aceste ghiduri astfel încât să le puteți consulta și să știți cum se poate folosi aplicația. Dacă aveți un dispozitiv mobil cu dumneavoastră, sugestia mea este uh, să îl luați, să urmăriți demonstrația practic și să vedeți cum funcționează. După demonstrație, vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări aveți și, sigur, și mai târziu pentru consiliere individuală, dacă este nevoie. Doamnă președinte, dacă îmi permiteți, îi dau cuvântul colegului meu acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum a spus colega mea, aplicația este o aplicație bazată pe web, adică nu trebuie să instalăm nimic în plus pentru a avea acces la e-meeting. Se poate accesa USRL-ul introducând pagina de internet a Parlamentului și apoi slash e-meeting. Dacă doriți, puteți uh, încerca în același timp cu mine. Prezentarea mea uh, se face pe iPad, dar funcționează și pe alte dispozitive mobile. Este o aplicație internă și în momentul de față este accesibilă doar pentru uh, personalul Parlamentului European și deputați. Introduc aici numele de utilizator, nu cel normal pe care îl folosesc pentru desktop. Fiecare își introduce parola. Când veți intra prima dată în aplicație, aveți această imagine și dăm click pe Start. Acum am intrat în aplicația aceasta, care a fost uh, construită de DJI deci este vorba de o aplicație internă. În stânga sus aveți meniul cu limbi, de unde puteți selecta limba în care doriți să aveți uh, ecranul, după care avem uh, comisiile. Putem selecta orice comisie și orice document din comisiile respective. Eu o să aleg acum AFCO. Sistemul încarcă toate versiunile documentelor și informațiile referitoare la această reuniune și putem merge uh, în spate până în 2010 la toate ședințele anterioare. Toate informațiile sunt aici, ceea ce înseamnă că e-meeting nu este disponibilă doar pe durata reuniunii, ci și înainte, pe hol sau oriunde doriți, și și după încheierea reuniunii. În dreapta aveți ordinea de zi și fiecare punct are în dreapta un semn plus pe care dacă dăm click vedem afișate informații suplimentare, denumiri și așa mai departe în funcție de punctul respectiv de pe ordinea de zi. În dreapta sus avem Documents View, adică este o fereastră unde se putem alege doar documente și ne apar doar documentele sau anexa, anexele. Ne-am gândit că poate pe durata întâlnirii cine vrea, cineva vrea să împărtășească un, să distribuie un document și colegilor. Poate să-l anexeze aici și toți colegii vor avea acces la el. Comisia poate să-l discute și dacă există feedback, puteți să um, îl completați și să ne cereți prin acest formular orice modificări pe care le doriți. Trecem la ordinea de zi din nou și haideți să ne imaginăm o situație tipică. Să spunem că suntem la punctul 7, vrem să vedem documentele de lucru, aveți acces în toate limbile, să alegem italiană, de exemplu, și sistemul deschide ultima versiune a documentului în limba italiană. Documentul este descărcat pe dispozitivul dumneavoastră. Să spunem acum că vreți să notați ceva pe document. Avem o aplicație externă în acest sens, care trebuie să fie instalată pe dispozitive. E o aplicație gratuită care este disponibilă și pot să o folosesc pentru a uh, nota pe document. Putem sublinia pasaje din text, putem um, face orice modificări dorim, putem chiar introduce propriile comentarii. E observație bună, fiindcă în ce fac eu pe document e valabil doar pentru mine. Da, e bine să clarificăm asta, nu apare pe documentul original și apoi putem alege să transmitem aceste modificări colegilor, asistenților uh, și toate notele, toate sublinierile pe care le-am făcut uh, vor apărea în acest document PDF atașat și va fi transmis tuturor celor pe care i-am selectat eu. Aceasta este o situație tipică în care se folosește aplicația am văzut cum putem uh, face, lua note pe un document și apoi să-l uh, transmitem și altora. De asemenea, pentru toate comisiile avem ceea ce se numește uh, pagina e-committee. Adică este un, o pagină unică unde puteți găsi toate documentele referitoare la activitatea comisiei. Este un site întreținut practic de comisie ceea ce înseamnă că pot să îmbunătățească uh, acest site cu informații care țin de activitatea comisiei respective. Avem informații referitoare la uh, componența comisiei, la birou, la asistenți. Aici încerc să afișez niște imagini, fiindcă folosim Wi-Fi, s-ar putea să meargă mai lent decât pe un desktop avem aici toți membrii. În stânga mai avem și o secțiune care se numește Work in Progress. Uh, și aici avem o compilare a tuturor, tuturor informațiilor referitoare la rapoartele din comisia respectivă. Văd că nu există documente aici, dar dacă, de exemplu, alegem o altă comisie, De exemplu, dacă încerc să selectez această reuniune, am acces la ordinea de zi a reuniunii respective. Și aici, încă o dată, pot să export acest eveniment ca eveniment în calendar sau pot să am acces la agenda reuniunii respective. Deci e-committee este o mare sursă de uh, importanță și e de informații și e-meeting se axează doar pe reuniunea respectivă. Aici avem aceeași abordare. Dacă, de exemplu, folosim o altă comisie, să spunem jurii, se întâmplă exact același lucru. Avem acces la informații și dacă alegem e-committee, vedeți că ni se afișează exact același ecran. Deci oriunde uh, am vrea să mergem, avem aceeași interfață cu utilizatorul. De exemplu, aici la Work in Progress avem proiecte de raport și aici putem găsi toate proiectele de raport ale Comisiei Jurii. Vedeți că avem avize, avem voturi dacă este cazul și avem și informații referitoare la uh, raportor, portor din umbră și așa mai departe. Cam asta ar fi, domnilor și domnilor, cele două aplicații pe care încercăm să le promovăm, e-meeting și e-committee, și ne bazăm pe sprijinul și pe feedback-ul dumneavoastră pentru a le îmbunătăți. Mulțumesc pentru atenție! Chiar dacă ați avea întrebări, din păcate nu avem timp pentru ele, îmi pare rău. Însă înțeleg că există asistență oferită de colegii noștri dacă doriți să-i contactați. Uh, informațiile și datele de contact le, găti, le găsiți pe această pagină pe care uh, vi le-am distribuit. Asta înseamnă că va exista un moment când nu se vor mai folosi documente pe hârtie și vom fi forțați să folosim această aplicație? Întreabă domnul președinte. Nu, este, există uh, alegere. Toată lumea poate să aleagă dacă optează pentru sau nu. Deocamdată nu există o decizie globală în ceea ce privește eliminarea totală a documentelor pe hârtie. Dumneavoastră, în calitate de comisie, va trebui să hotărâți ce politică vreți să aplicați. Vă mulțumesc foarte mult și înțeleg că ne stați la dispoziție dacă avem nevoie de sprijin. Mulțumesc încă o dată. Și acestea fiind spuse, putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, care este punctul 5 referitor la comunicarea ale președintei privind recomandările coordonatorilor. Am confirmat raportul propus de vers privind transparența, integritatea și responsabilitatea în instituțiile europene cu doamna Diron ca raportor. Am hotărât cum vor fi alocate avizele pentru documentele din alte comisii raportul anual 2012-13 privind subsidiaritatea și proporționalitatea ECR, Raportul 31 privind monitorizarea aplicării legislației europene și drepturile fundamentale în Uniunea Europeană Socialiștilor și Democrații dem- și PP-ului recomandările Comisiei Europene privind negocierile TTIP. Am hotărât de asemenea că cererea referitoare la modificările aduse regulamentului de procedură, care au venit din partea domnului De Jong și domnului Görens, să fie alocate grupului de lucru care ne vor recomanda ce să facem cu acele solicitări. Am acceptat și datele pentru audieri. După cum știți, avem deja aprobarea audierilor lecții uh, din implementarea inițiativei cetățenești, 26 februarie, aspecte instituționale ale guvernanței economice și rolul grupului euro 17 martie, viitorul instituțional al UE 16 aprilie și de asemenea am hotărât și datele referitoare la așa numitele mini-audieri care vor fi în cadrul întâlnirilor cu experți în care vom vorbi despre drepturile omului. Așteptăm uh, decizia curții din Luxemburg în decembrie deocamdată însă și în ceea ce privește aderarea la Carta Drepturilor Sociale Europene în iunie. Le-am spus de asemenea colegilor, lucru pe care vreau să-l fac și acum. Am informat coordonatorii, deci, cu privire la audierea comună cu buget control libe juri și AFCO referitoare la păstrarea unui nivel ridicat de integritate și responsabilitate în instituțiile europene. Decizia încă nu a fost luată în acest sens și GUE a cerut dreptul de a numi un punct focal pentru uh, echilibrul de gen, ne-a informat că domnul Georgios Catrogalos va fi reprezentantul AFCO în cadrul rețelei respective. Cam atât s-a discutat și stabilit la reuniunea coordonatorilor și trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. L avem alături de noi pe Richard Corbett. Știți că am hotărât să numim uh, raportor pentru audieri și pentru activitatea de după audier, să-l numim pe Richard Corbett. Am hotărât asta în iulie și acum avem un document de lucru privind procedurile și practicile pentru audierile din 2014. Pe baza acestui document vom hotărâ dacă vom avea un raport din proprie inițiativă și ce vom face în acest sens. Deocamdată avem un schimb de opinii pe acest document de lucru pregătit de Richard. Îi dau cuvântul. Thank you very much indeed and I'm delighted. Mulțumesc, mă bucur foarte mult uh, că ați primit uh, documentul prin acest sistem electronic uh, nou, dar și l aveți în dosarul dumneavoastră în format de hârtie. Deci este un document de lucru pentru a face un schimb de păreri cu privire la audieri și pentru a trage învățăminte și a îmbunătăți lucrurile pe viitor, să vedem ce a funcționat, ce n-a funcționat, unde trebuie să ne schimbăm poate procedura, modul de, proced- de a proceda. După um, faza de document de lucru, trecem mai departe la următoarea etapă, un proiect de raport care, dacă se adoptă, va reprezenta concluziile noastre, care s-ar, ceea ce s-ar putea să necesite discuții cu alte instituții sau schimbarea adusă regulamentului de procedură. Deci, eh, atunci, grupul de lucru privind regulamentul de procedură preia ștafeta sau se, se stabilesc eh, cele mai bune practici eh, fără să, să necesite schimbarea regulilor. Vom vedea. Acum trebuie să discutăm, să vedem ce concluzii putem trage de pe urma experienței noastre. Documentul uh, trece în revistă contextul. Uh, audierile nu sunt prevăzute în tratat și revenim la discuția din această dimineață. Este o practică pe care am uh, pus-o pe picioare fără să cerem o conferință interguvernamentală sau un regulament. Parlamentul a hotărât că înainte de a vota numirea comisarilor, ceea ce se, se stipulează în tratat, am dorit ca fiecare comisar candidat să uh, Uh, vine în fața Parlamentului European, să apară în fața Parlamentului European la comisiile de resort. Am făcut asta de patru ani, e devenit o practică, nimeni n-a pus sub semnul, nu a contestat existența acestei proceduri, nimeni nu mai contestă acea, această procedură cum s-a întâmplat la început, este, este privită ca fiind un lucru bun, fiindcă chiar dacă nu, există, nu ar exista niciun fel de problemă cu uh, niciunul dintre candidat, comisarii candidați și totul ar fi ar decurge bine, tot ar rămâne un exercițiu foarte bun de transparență, de a ne cunoaște, de a cunoaște pe viitorii comisari, de a vedea care le sunt abordările, prioritățile, de a începe un dialog cu ei, de a-i cunoaște mai bine până la urmă. Dar, după cum știm, uneori apar și probleme. Și este uluitor faptul că de fiecare dată, de data aceasta înainte și cu o dată înainte, deci de fiecare dată procesul a dus uh, la unele schimbări în alcătuirea comisiei. Un candidat sau mai mulți uh, au fost considerat că nu sunt la, uh, se ridică la nivelul ridicat, la nivelul așteptat și în afară de asta, de acest lucru, se mai vorba și de alte aspecte. Se fac promisiuni, angajamente, se face schimb de informații comisarii acceptă să preia unele sugestii de priorități. Uneori se adaptează portofoliile sau se oferă lămuriri, deci um, procesul are foarte multe efecte pozitive. Dar uh, există totdeauna loc de mai bine. Iar documentul meu, dacă uh, treceți peste um, rezumatul contextului și acolo unde dau și câteva uh, cifre, la partea numărul 7, chestiuni, uh, probleme, să zicem, uh, eu am identificat, pentru a începe dezbaterea, șapte aspecte unde e loc de mai bine. O să trec rapid în revistă, dar s-ar putea să nu fie singurile, bineînțeles, și, sau poate nu sunteți de acord cu mine. Asta doar pentru a începe discuția. În primul rând este vorba despre mm, calendar. Aceste audiere au fost oarecum comprimate, dat fiind uh, faptul că unele state membre așa au numit foarte târziu candidații la postul de comisar ce putem face noi, putem face ceva în legătură cu acest lucru data viitoare, cel puțin ar trebui să avem în vedere unele posibilități și trebuie să discutăm și cu alții și să avem un termen limită pentru, pentru numiri, pentru a încuraja statele membre să ne trimită numele candidaților uh, cât mai uh, repede unii au, unele state membre au întârziat destul de mult. Bine, s-ar putea să nu se poată face nimic uneori pentru a grăbi procesul, poate că e vorba de o coaliție, de, mă rog, dar, dar de, uh, dacă instituțiile ar accepta că există un termen limit, atunci poate statele membre ar fi încurajate să se miște mai repede. Al doilea rând, e o chestiune de ordin intern. Una dintre audieri a, a, avut, a fost desfășurată de conferința președinților, dar regulamentul nostru de procedură stipulează că comisia de resort este cea care organizează audierea. Această audiere, deci, nu a respectat regulamentul nostru de procedură, la drept vorbind. Dar a, pentru acest lucru a existat un motiv uh, întemeiat, fiindcă era vorba de audierea vicepreședintelui Timmermans, care uh, a, care are un portofoliu uh, foarte vast uh, în calitate de, de vicepreședinte și uh, ar fi fost nevoie de o audiere comună a patru sau cinci comisii și era mai normal să și să fie organizată de conferința în, în, sub egida conferinței președinților și să fie deschisă tuturor membrilor. Dar trebuie să vedem, dorim ca uh, Așa să se întâmplă întotdeauna, să înscriem acest lucru în regulamentul de procedură sau să considerăm că a fost o greșeală sau să există oarecare flexibilitate pe viitor dacă uh, vor mai exista probleme de structură în momentul în care un vicepreședinte are răspunderi orizontale vaste, poate am putea să avem în vedere această opțiune. Cea de-a treia chestiune se referă la un aspect, pe mine, cel mai important. Este vorba de stilul uh, întrebărilor adresate, modul în care se adresează întrebările. S-a hotărât să, la fiecare, ca la fiecare audiere să fie adresate 45 de întrebări de un minut și răspunsuri de două minute. Eu cred că a fost o greșeală acest lucru. Ar fi trebuit să avem mai puține întrebări și uh, însă posibilitatea de a adăuga o întrebare suplimentară ca într-un uh, interviu, să zicem, ca într-un interogatoriu. Scopul uh, acestor uh, audieri este de a se interoga, într-adevăr, comisarii și este, se poate face acest lucru dacă, e, dacă există posibilitatea de a avea o întrebare, de a beneficia de o întrebare suplimentară, imediat dacă nu ești mulțumit de răspunsul primit. Și cred că nu sunt singurul care este această părere. În al patrulea rând, punctul 7D, procedura de evaluare. Valoarea se face de către coordonatori după audiere. Poate ar fi nevoie ca grupurile să discute înainte de întâlnirea coordonatorilor, ceea ce nu s-a întâmplat de fiecare dată, de data aceasta. Dar în timpul acestor audieri s-a întrebat ce se întâmplă în cadrul în care coordonatorii nu ajung la unanimitate. Trebuie să ajungă la un consens privind um, um, candidatul, uh, s-a, s-a ajuns tot timpul la un consens, dar au uh, existat și soluții flexibile pentru situația în care nu s-a întâmplat acest lucru, o, o, o scrisoare, de pildă, în care să se spună că persoana este considerată acceptabilă sau nu. Da, dar, bine, asta este o interpretare a regulamentului nostru, fiindcă nu se respectă întru totul regulamentul, așa unii au mers mai departe și au spus că e nevoie de mai multe întrebări, chiar uh, întrebări scrise. Și, într-un caz, uh, comisarul a, candidatul a fost uh, uh, chemat la o, ce am putea numi o a doua audiere, chiar dacă regulile cer o singură audiere, a fost numită o a doua întâlnire, dar de fapt a fost o, adie, o a doua audiere. Eu propun să ordonăm lucrurile aici. Am propus, am făcut niște propuneri în, dacă, ai, în acest document. Dacă uh, candidatul este aprobat sau respins în unanimitate, se poate trimite o scrisoare de aprobare sau respingere. Dacă, uh, dacă există o divergență de păreri da, și, asta, și există o majoritate, atunci ar trebui să se trimită o scrisoare. Dacă Uh, nu există o majoritate, atunci există mai multe, mai multe opțiuni, întrebări suplimentare, o a doua audiere, doar dacă vorba acest lucru președintele Parlamentului și ultima variantă, vot la comisie. De, de ce zic că ar trebui să fie ultima variantă? Votul la comisie, fiindcă Parlamentul votează Parlamentul în întregime votează Comisia în întregime. Așa stipulează tratatul. Voturi la comisii parlamentare privind uh, un anume candidat la uh, funcție de comisar uh, nu au nicio bază juridică. Trebuie să, să ne dăm seama că această opțiune are o pondere politică mare. Deci nu ar trebui să se întâmple acest lucru în mod obișnuit, să nu devină un obicei ca după fiecare audiere a fiecărui comisar să se voteze în comisie. Iată de ce am propus să am făcut am propus această alternativă, dar ar trebui să fie o, o variantă la care se recurge în ultimul rând și, bineînțeles, dacă nu este ceva obișnuit, atunci va avea uh, greutatea politică pe care o merită. Punctul numărul 5 este simplu, este vorba de faptul că regulile uh, cer publicarea rezultatelor evaluărilor la 24 de ore după audiere. Dar uneori evaluarea durează mai mult și nu se poate face acest lucru. Am putea schimba regulile pentru a spune că Uh, rezultatele ar trebui să fie publicate 24 de ore după audiere. The six subjects. Al șaselea punct, uh, chestiuni orizontale. La audieri se adresează întrebări la care candidatul nu poate răspunde, fiindcă poate se referă la Colegiul Comisarilor sau la președintele Comisiei întrebări cum ar fi ierarhia între vicepreședinți și comisarii de rând, o, o întrebare care s-a adresat frecvent de data, asta, de data aceasta. Întrebări cu privire la um, echilibrul de gen al comisiei și un comisar anume nu poate răspunde în numele comisiei, numai președintele comisiei poate răspunde la astfel de întrebări. Uh, dar președintele comisiei nu este audiat de Parlament, a fost deja, el, a, a fost deja ales. Și aici ar fi bine să avem posibilitatea de a se întâlni conferința președinților cu ușe deschise cu președintele ales al comisiei pentru a discuta aceste chestiuni orizontale care, la care nu, poate răspunde un, nu pot răspunde comisarii. Punctul 7 Punctul G se referă la declarațiile de interese. Mai ales cu un anume comisar uh, s-au manifestat uh, îngrijorări. în Privind faptul că declarația de interese nu era corectă. Toate aceste aspecte țin de competența Comisiei Jurii, care analizează conformitatea declarației de interese cu regulamentul în vigoare. Nu poate face mai mult Comisia. Mulți membri au considerat că ar trebui să se facă mai mult, fiindcă era vorba de acțiuni și alte interese care au fost date unui alt membru al familiei. Dar pentru a se uh, pentru a face lucrurile cum trebuie, ar trebui să se schimbe regulile în ceea ce privește uh, elementele ce trebuie declarate. Și ar fi nevoie de o decizie a Comisiei în acest sens. Avem motive să cerem așa ceva, bineînțeles. Nu văd uh, cine s-ar opune și de ce, dar nu putem să întreprindem această acțiune unilateral. Trebuie să convingem și Comisia să fie alături de noi ceea ce ar necesita un raport la timp util la jurii, să discutăm uh, cu comisia și apoi să se extindă sfera intereselor din uh, declarația de interese. Cred că dacă am cere așa ceva comisiei, ar trebui să cerem același lucru și membrilor Parlamentului European pentru declarațiile noastre, iar uh, Uh, membrii Parlamentului European trebuie să-și dea seama că dacă insistăm ca uh, comisarii să declare, să aibă mai multe interese de declarat, atunci același lucru trebuie să se aplice și pentru noi. Iar acestea sunt acoperite de regulamentul nostru de procedură. Trebuie să ne gândim, deci, cu atenție la acest lucru. Acestea sunt uh, chestiunile pe care le-am identificat eu, doamna președinte, ca puncte ce necesită discuție. Sunt sigur că nu sunt singurele. Uh, de când am elaborat acest document, am primit uh, o propunere. E vorba de termenul pentru depunerea candidaturilor, și anume să cerem fiecărui guvern să numească doi candidați, un bărbat și o femeie. Și apoi președintele comisiei să fie cel care alcătuiește comisia. E o idee interesantă, care nu se regăsește în acest raport, dar care merită discutată. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Richard. Înainte de a da cuvântul domnului Preda, vreau să vă spun că Coordonatorii nu au luat încă această decizie, dar cred că lucrurile evoluează și ne îndreptăm în această direcție. În loc să așteptăm uh, transformarea, modificarea regulamentului de procedură, ar fi mai bine să avem un raport din proprie inițiativă pentru a putea strânge comentariile de la juri, fiindcă am, uh, avem, există această tradiție de colaborare cu alte comisii și sperăm să se ia această decizie curând. Între timp, domnul Preda um, domnule Preda. Aveți niște păreri pe care dorește să le exprime PP-ul, dacă am înțeles. Aveți cuvântul. Merci, euh, merci infiniment, madame Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, și colegului, colegului nostru. Vă mulțumesc pentru Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Aș dori să fac câteva remarce generale pentru a declanșa discuția. Bineînțeles, acest document este unul extrem de bogat în care s-a făcut o analiză aprofundată a procedurii audierilor. Perspectiva transversală adoptată reprezintă un instrument uh, excelent pentru Uh, toți cei care, care interesează acest subiect, audierea comisarilor, în ceea ce privește îmbunătățirea procedurii, s-au făcut uh, propuneri interesante uh, la paginile, de la pagina 5 până la pagina 7 și vreau să fac câteva observații privind aceste puncte, iar în ceea ce privește în ceea ce privește calendarul audierilor, primul punct A, Cred că, într-adevăr, trebuie să stabilim o dată limită pentru comunicarea candidatului de către statele membre. Acest lucru ne va scuti de probleme mai târziu, mai ales în ceea ce privește echilibrul um, de gen. Ne amintim foarte bine că Belgia a fost ultima care a trimis numele comisarului și uh, cu o zi înainte în pline discuții privind formarea guvernului belgian s-a ales între un bărbat și o femeie și exista și o constrângere dacă guvernul uh, belgian nu numea o femeie, să spunem lucrurile cum sunt, comisia atunci ar fi toată comisia ar fi avut greutăți, fiindcă Juncker promisese că uh, vor, uh, vor exista nouă femei în comisia sa. Și Uh, și, la, și Juncker, la, și în România, uh, Juncker a ales uh, o femeie, un socialist, pentru a atinge, și nu un bărbat de la PP, pentru a pentru a atinge acest obiectiv al uh, echilibrului de gen. Iată de ce este important să existe un termen limit, fiindcă România a respectat termenul limită de 31 iulie, dar Belgia n-a făcut-o. Și bine, nu e vorba despre Bel- Belgia acum, belgeni eh, au eh, trimis eh, numirea, au introdus numirea comisarului în negocierile pentru guvern, ceea ce nu era cazul și pentru celelalte țări. A fost un accident din cauza calendarului electoral, dar dacă dacă, dacă alegerile se au loc la sfârșitul lui uh, Uh, mai și începutul lui iunie, atunci statele membre ar fi putut să facă și ele un efort să respecte datele limită și și să și să nu introducă iată, specificitatea națională, adică problemele naționale în uh, alegerea candidatului, așa cum s-a întâmplat în Belgia, fiindcă, iată, alegerile au avut loc în, în uh, Belgia în aceeași zi ca alegerile europene, din mod accidental. Deci trebuie să introducem o dată limită. În al doilea rând, da, trebuie să se clarifice rolul președinței, uh, convenției președinților, fiindcă Audierea lui Timmermans a fost uh, hotărâtă ad hoc și a încălcat regulamentul de procedură. Trebuie să spunem acest lucru, fiindcă Timmermans, uh, da, este un tip simpatic, dar uh, totul a fost improvizat, ceea ce se bate cap în cap cu toată activitatea făcută de către celelalte comisii. Noi am depus foarte multe eforturi pentru a avea audieri stricte și rigide și apoi am, am făcut totul pe ureche cu Timmermans. Deci, Există aici un conflict între procedurile noastre eh, proprii în Parlamentul European. Evaluarea candidaților, punctul D. Sunt de acord că trebuie să ne gândim la toate posibilitățile și să ne gândim la posibilitatea că lucrurile pot merge foarte prost. Deci să plecăm de la ipoteza unei catastrofe, nu neapărat că totul va fi bine și frumos. Iar eh, Aici trebuie să armonizăm mai bine scrisorile de evaluare la nivelul comisiilor parlamentare. Sunt de acord cu direcția propusă aici. La celelalte puncte au, sunt unele mici probleme la punctul C. Vorba de stilul uh, procedurii de uh, sale întrebărilor se propune o procedură ping-pong um, cu întrebare suplimentare, în loc de 45 de întrebări de un minut, pentru că scopul audierilor nu este de a permite unui număr cât mai mare de membri să ia cuvântul și că astfel uh, audierile vor fi mai bine pregătite cu o coordonare la nivelul grupului și între grupuri, cum așa spus dumneavoastră, privind întrebările adresate, care trebuie adresate. Uh, Aici am două rezerve, fiindcă sunt coordonator la AFET și unul dintre una dintre principalele, principalele frustrări ale colegilor a fost faptul că nu au reușit să obțină timp de vorbire în audierile celorlalte uh, comisii. Noi uh, am hotărât să împărțim uh, în grupuri egale, mă rog, aproape egale, 21 de membri PPE și am făcut împărția la 11 la 10 pentru cele două audieri, iar eu ca coordonator am putut să iau cuvântul la ambele audieri fiecare. Ceilalți au fost, au fost obligați să aleagă una dintre cele două audieri, dar nu e bine fiindcă deputații doresc să ia cuvântul să... și nu este ușor să ajungi la un acord. Uh, fiindcă percepția membrilor asupra audierilor este că e un moment foarte important al mandatului lor, nu e ceva uh, marginal. Și când uh, vin la audierii, consideră că este un uh, element extrem de important pentru mandat. Nu e doar o simplă întâlnire. Deci aici trebuie să fim foarte atenți, fiindcă în principiu, da, nu putem spune că uh, nu e bine să rezumăm, să trecem la subiect și așa mai departe pentru ca procesul să fie mai dinamic, dar în același timp trebuie să fie respectați și membrii pentru, aceste, pentru acest eveniment important în activitatea lor. Nu trebuie să se acorde mai multă importanță comisarilor decât membrilor Parlamentului European, ci din potrivă trebuie mai întâi să ne gândim la membrii și la modul în care uh, la ce înseamnă pentru ei aceste audieri. Nu sunt de acord că grupurile trebuie să se coordoneze între ele înainte în ceea ce privește cifre, numere, mă rog, uh, sistemul ping-pong, volei, ce vezi dumneavoastră, da, dar în ceea ce privește conținutul nu se poate așa ceva, fiindcă audierile sunt politice. S-au făcut critici deja înainte și după audieri, cum că s-a format, iată, o Marea Coaliție care a care a diluat conținutul uh, audierilor. Iar aceasta este o critică de care trebuie ținut cont. Eu sunt împotriva ideii că, că ar trebui să avem o coordonare prealabilă privind conținutul audierilor. sunt politice și trebuie să rămână confrunt, confruntări, uh, confruntări politicoase, bineînțeles, fiindcă suntem cu toții bine crescuți. Punctul F, în ceea ce privește chestiunile orizontale, echilibrul de gen, prioritățile politice și așa mai departe, uh, raportorul prezintă niște piste de reflexii. que le processus soit entamé, je pense après qu'il vaut mieux aborder ces questions. Cred că trebuie abordată această chestiune cât mai devreme cu putință, nu la sfârșit. Și încă o chestiune orizontală care, pe care am discutat-o la PPS săptămâna trecută este vorba despre corespondența între organizarea internă și structura comisiei. Ideea, de, ideea lui Juncker de a uh, raționaliza activitatea comisiei prin uh, clasele de excelență ne dă mari durere de cap și trebuie să găsim o modalitate de a îmbunătăți organizarea, fiindcă uh, audieri cu 3-4 comisii nu sunt ideale, ci din potrivă. 3-4 comisii sunt greu de gestionat. Dacă am merge în această direcție cu 25 de întrebări, închipuiți-vă la ce am aj- unde am ajunge. 4 comisii cu 25 de întrebări ar fi, ar fi uh, măcel. Bine, glumesc, dar uh, trebuie să evităm o astfel de situație. Bineînțeles că noi hotărâm structura Parlamentului înainte de alegeri și înainte ca structura Comisiei să fie propusă de președintele Comisiei. Vom avea tot timpul aceeași problemă, fiindcă noi uh, stabilim structura Parlamentului și a comisiilor noastre înainte de alegeri și înainte de prezentarea portofoliilor. Asta va uh, rămâne o problemă întotdeauna. În... Și e bine să ne păstrăm autonomia. Iată, uh, pe scurt, sper că nu m-am întins prea mult, uh, câteva mm, observații privind acest document excelent. Mulțumesc, George Shetlin. George, if you... Thank you very much. Uh, well, my congratulations to Richard Corbett. I think it's a very impressive. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult domnului Corbett pentru acest uh, document impresionant. Domnul Preda a spus aproape tot ce voiam eu să spun, dar nu chiar. Uh, în ceea ce privește calendarul, cred că suntem cu toții de acord și aș vrea să adaug că cred că acesta este unul din motivele pentru care am mutat data alegerilor uh, pentru Parlamentul European mai devreme, ca întregul proces să fie accelerat. Cred că um, ar fi bine, poate, între august sau așa ceva, dar nu trebuie să se mai lungească atât, pentru că e bine să fie cât mai comprimat. În ceea ce privește audierile în sine, am, au fost unii comisari audiați de câte trei sau chiar patru comisii. Este exagerat, pentru că, de fapt, ce trebuie să obținem de aici este transparență, trebuie să fie chestionați comisarii și să se acopere deficitul democratic. Ce ai spus tu și de fapt ce credea toată lumea în anii anteriori era că sigur că trebuie întrebări suplimentare. Cum și de ce conferința președinților a luat această decizie? Nu știu, dar uh, mi s-a părut că unele audieri au devenit un teatru politic. S-au pus întrebări, comisarul a răspuns și gata. Asta a fost tot. Și unii am fost pur și simplu lăsați în aer, pentru că la unele dintre uh, întrebări comisarii au dat răspunsuri foarte formalizate. Nu se puteau, cum să spun, continua de fapt acele discuții pe acele teme. Eu cred că aici uh, conferința președinților a încălcat regulamentul de procedură. Uh, sau dreptul european, domnul Preda spunea și el așa ceva. Cred că dacă în Parlamentul European vorbim atât despre statul de drept și așa mai departe, trebuie să ne respectăm și propriile reguli. E raportul dumneavoastră, dar eu, sincer, l-aș face mult mai sever. Vreți să fiți... Uh, să nu fiți foarte dur, înțeleg, dar eu am o părere foarte puternică aici, sunt destul de supărat. Apoi, în legătură cu domnul Preda, chestiunea structurii. Poate că... Ă, iată, se poate ca un nou președinte al comisiei să restructureze comisia, ceea ce ne complică nou foarte mult munca. Ă, când am ă, vorbit cu domnul Juncker, mi-a spus că e problema Parlamentului, dar nu e o problema Parlamentului, este o problemă a politicii europene, care nu a putut să țină pasul, nu a putut să fie atât de incisivă cum mi-ar fi plăcut mie. Și ultimul punct, declarația de interese. La un moment dat, transparența, dacă scapă de sub control, devine o invadare a vieții private. Eu înțeleg de ce a apărut această chestiune. Cineva a transferat niște interese unor membri ai familiei, dar în ce moment începi să încalci, de fapt, viața privată a membrilor familiei? Eu cred că e o chestiune foarte delicată. Și cred că am să mă gândesc la un amendament două în sensul acesta, dar cam atât am avut de spus. Mulțumesc foarte mult, Mercedes Breso. E, grație. Mulțumesc. Am și eu câteva observații de făcut. În primul rând, faptul că avem de-a face cu un raport extrem de interesant. Sunt de acord că ar trebui transformat într-un uh, aviz un raport din proprie inițiativă pentru a avea apoi ocazia ca prin intermediul unui text oficial să prezentăm propuneri pe baza unei eventuale discuții ulterioare. Document pe care să îl modificăm astfel încât la final să avem o propunere bine structurată. În al doilea rând, sunt și eu de părere că există această problemă a calendarului, că trebuie să clarificăm procedurile, pentru că, în special, comisia noastră a fost supusă unei mari presiuni în urma alegerii conferinței președinților. Am avut de-a face cu o reducere drastică a posibilității de a interacționa cu Timmermans. Și mai presus de orice, eu cred că ar trebui să ne gândim la rolul conferinței președinților, de genul celui subliniat de Richard Corbett, adică o legătură cu întrebări transversale care nu pot fi adresate uh, unui singur comisar, chiar dacă este vicepreședinte, dar care pot fi, trans- pot fi puse președintelui comisiei în cadrul unei audieri informale o audiere informală în cadrul căreia să se clarifice anumite chestiuni care poate n-ar putea fi clarificate de comisari individuali. Acesta este un lucru de care am avut foarte mare nevoie, avem foarte mare nevoie în această nouă structură a comisiei cu competențe mai puțin delimitate, uh, lucru care lasă un spațiu mai mare de manevră pentru președinte. Avem o primă propunere, aceasta de evaluare, trebuie să lucrăm asupra ei și cred că totuși trebuie să existe câteva reguli cu privire la evaluări, astfel încât să nu se ajungă de îndată la un vot, ci să existe niște etape anterioare. E un lucru important, aș zice. Eu mi-aș dori foarte mult ca această propunere să fie oficializată sub forma unui aviz cel puțin pentru doi candidați, doi sau trei, mai discutăm asta, dar trebuie să existe o egalitate de gen fără a-i obliga pe cei care vin ultimii să numească femei. Pentru că atunci nu o să avem nici suficiente femei și oricum nici nu o să fie o practică echitabilă. Poate că au o vină că au ajuns mai târziu, dar nu cred că e corect. Există multe guverne de coaliție și putem numi trei și astfel președintele ar putea să reprezinte mai bine echilibrul politic din statele membre și din Parlament. Aspect care este important dincolo de echilibrul de gen și echilibrul politic are o importanță. Mai există și alte aspecte pe care însă nu o să intru în detaliu. O să facem acest lucru dacă va mai exista o altă discuție, dacă o să avem un aviz. De altfel, decizia aceasta sper că va fi introdusă pe ordinea de zi sau introducem în regulamentul de procedură, în grupul de lucru sau avem un aviz ad hoc din proprie inițiativă opțiune care ar fi mai bună, zic eu, fiindcă uh, am avea o abordare completă și am putea avea o mai bună discutare cu toți membrii Parlamentului în conferința președinților. Da, încă o dată vreau să-i mulțumesc lui Richard pentru că a făcut o treabă foarte bună și uh, ne-a dat material de gândire. Mulțumesc, domnul Carol Tanemans, ultimul vorbitor. Da, mulțumesc, Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, aș dori să amintesc tuturor situația membrilor neafiliați la audieri. Cred că uh, va trebui să se analizeze și să se rezolve și această problemă, pentru că poate să conteze mult dacă ești sau nu ești membru într-un grup atunci când se iau decizii importante cu privire la comisie și comisari. Poate că nu vrem, nu vor grupurile să fie bombardate de gloanțe rătăcite, ca să spunem așa, care nu respectă disciplina unui grup. Dar cred că e foarte importantă și contribuția membrilor neafiliați și cred că trebuie să vedem um, cum uh, au perceput ei aceste audieri și să ne asigurăm că nu li se uh, interzice contribuția, ca să poată cel puțin să participe la discuțiile cu coordonatorii. E important să fie implicați în proces, să nu fie doar întrebați uh, întrebări cu da sau nu la sfârșit, după ce totul a fost uh, pus la punct. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Domnul Duron, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să vorbesc foarte mult, dar uh, nu voiam să las să treacă această reuniune fără să-l felicit pe domnul Corbett și să-i mulțumesc pentru munca sa. Este un raport foarte clar care are meritul de a încerca să identifice punctele dezbătute nu neapărat să le rezolve dinainte, dar să identifice dificultățile. Și voiam să subliniez acest lucru, pentru că eu sunt nou venit aici în Parlament și mă bucur că lucrez în astfel de condiții, pentru că numai așa se poate progresa. Deci, e o chestiune de principiu pe care doam să, doream să o menționez. În al doilea rând, eu uh, țin foarte mult la chestiunea genului, într-adevăr. Și uh, ideea de a prezenta două persoane, da, înțeleg ce, că e important și echilibrul politic, a spus-o și doamna Breso, dar nu văd dacă desemnăm uh, un bărbat și o femeie, dăunăm echilibrului politic. Eu cred că ar fi un progres considerabil. E o practică care există la mișcarea noastră de foarte mult timp și care ne permite sistematic să avem paritate, de altfel este și menționat în statutul nostru. Există un aspect în legătură cu care poate că nu vom fi de acord, nu e grav pentru că suntem aici tocmai pentru dezbatere, și anume, teoria e una, practica e alta. Noi am constatat la aceste audieri, și nu că vreau să atac grupurile mari, poate doar puțin, se creează un uh, echilibru care dăunează capacității Parlamentului de a dezbate realmente cu privire la competența anumitor uh, comisari, pentru că este un joc în care ambele părți se au la mână cu ceva și uh, e un joc de îți dau ca să-mi dai. E clar ce s-a întâmplat cu audierea domnului Caniete, a fost un joc de forțe și uh, E foarte greu pentru un parlamentar obiectiv care voia să vadă dacă un comisar este sau nu este cel mai adecvat pentru acea funcție, era foarte greu să uh, îți dai seama și să riși, să strici acest echilibru dintre grupuri. Nu știu care ar fi soluția, dar eu cred că Parlamentul nu are neapărat de câștigate pe urma acestor acorduri uh, de culise, care nu sunt neapărat foarte apreciate de cetățeni. Apoi, un ultim punct, conflictele de interese, s-a mai vorbit despre acest subiect și cu siguranță se va mai vorbi. În ceea ce privește interesele familiale, sunt prevăzute în carta uh, comisarilor, doar pentru însă, doar pentru respingerea unui dosar. E o problemă juridică, de fapt. Eu merg adesea la jurii noi nu examinăm decât interesele directe, iar pentru dosarele de care sunt responsabili, trebuie să se retragă și atunci vorbim de interese familiale. E o mică diferență, dar cred că trebuie să se alinieze aici prevederile. Fie vorbim tot timpul de interese familiale, fie nu. Dar nu poate să existe această diferență între ce examinează Parlamentul și ceea ce gestionează Comisia. E o chestiune de echitate, dacă sigur trebuie să mai dezbatem. Și era să uit, am și uitat, de fapt, ultimul punct, o să mai vorbim uh, după aceea când lucrăm la raport. Mulțumesc. Castaldo. Mulțumesc, domnul Castaldo. Merci beaucoup, madame. Euh, moi aussi, je suis... Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să-l felicit pe domnul Corbet pentru munca sa. Textul este foarte clar, este exhaustiv și este chiar un punct de pornire foarte bun pentru discuția noastră. Sunt de acord cu domnul Durand. Sigur că nu este o idee bună să se manifeste tot timpul aceste jocuri de uh, echilibru între marile grupuri pe care le interesează mai puțin calitatea și CV-urile candidaților, cât uh, interesele lor ca grupuri politice. Eu speram să fie totuși o excepție, să nu fie totdeauna regula, pentru că atunci ar însemna că nu sunt deloc analizate competențele și că ne mulțumim uh, să distribuim diferitele, diferitele roluri și atât. Și încă un lucru care m-a deranjat la aceste audiere, audierea domnului Timmermans, de exemplu, acolo s-a aplicat o altă procedură decât la celelalte și eu aș dori să reușim să colaborăm și să subliniem că o astfel de excepție nu mai trebuie să se repete. Eu cred că toți comisarii, chiar și cei care sunt vicepreședinți, chiar și cei care sunt uh, prim vicepreședinți, chiar dacă se păstrează acest sistem de clastere, sigur că sună bine, dar trebuie să vedem în următorii cinci ani dacă va și funcționa bine, pentru că eu sunt și membru la Comisia AFET și în domeniul relațiilor internaționale ideea de cluster poate să ajute foarte mult între relațiile comerciale și relațiile politice ceea ce nu s-a întâmplat totdeauna, mai ales în ceea ce privește condiționalitatea. Și sper ca o astfel de procedură să nu se mai repete. Să se stabilească ce să se lucreze pe dosare, să se clarifice că nu vom accepta acest gen de audier. Mulțumesc. Richard, I give you one minute. Richard, două minute și jumătate. Te rog să fii succint. Thank you. Da, în primul rând, mulțumesc tuturor. Cred că a fost foarte util și, în general, cred că consensul e destul de mare în legătură cu multe subiecte. Sigur că trebuie să analizăm mai mult stilul uh, întrebărilor. Multe grupuri au avut manifesta nemulțumiri în acest sens. Conferința președinților, am spus și eu clar, a fost împotriva regulilor, deci trebuie să luăm o decizie, schimbăm regulile sau spunem că așa ceva nu mai trebuie să se repete. Sau să schimbăm conferința președinților, sigur că până atunci se va schimba oricum. În legătură cu declarația de interese, da, sigur că trebuie trasă aici o linie între Transparență și protecția vieții private, totdeauna este așa. Dar uh, ce spunea colegul este foarte interesant. Nu trebuie să existe o discrepanță între prevederi. Domnul Han, um, the... Uh, v-am ascultat cu mare atenție. Membrii neafiliați trebuie să aibă și ei un cuvânt de spus, însă nu pot interveni colectiv. Pot să ia cuvântul individual, dar am să mă gândesc la o soluție. Domnule Giron, mulțumesc mult pentru intervenție. Sunt de acord în general. Dar uh, în legătură cu aceste jocuri ale grupurilor politice, suntem într-un parlament politic. Sigur că evaluările politice pot să afecteze evaluările. Dar dacă grupurile ar fi uh, dure și ar spune că își susține fiecare candidatul, atunci nu ar fi validat niciun comisar. Deci, în general, grupurile au acceptat candidații celorlalți. Dar există, există aici o garanție, pentru că ca să scap de un comisar, ceea ce am făcut și de data aceasta și de și data trecută și nu numai, fără o bază juridică reală, uh, Uh, e nevoie de un consens politic larg. Dacă uh, facem să fie prea ușor, dacă de fiecare dată spunem jumătate din comisie nu e bună, trebuie să-l schimbăm pe acela și pe acela și pe celălalt, cred că ajungem la un alt fel de blocaj. Deci e vorba de echilibru aici și o parte a echilibrului este să știi să iei și să dai între grupurile politice. Sigur că unele grupuri atacă mai mult ca altele, dar nu uh, exagerat, aș spune. Deci este vorba de găsirea echilibrului. Bun, deci vom continua această discuție. A fost util. Cred că știți, doamnă președinte, că am să merg și la conferința președinților de comisii ca să aflu și opiniile celor care au prezidat diferitele audieri. Franz Timmermans mi-a promis um, că îmi va explica și uh, opiniile comisarilor și cum li s-a părut lor. Voi mai primi și alte tipuri de feedback și apoi, la momentul potrivit, pentru că nu cred că trebuie să ne grăbim, la momentul potrivit voi transforma cu plăcere acest document într-un proiect de raport, într-un stil de rezoluție, bineînțeles, în rezoluția Parlamentului, care uh, poate că va duce la modificarea regulamentului de procedură și poate că la un alineat se va spune trebuie să discutăm cu Comisia și cu Consiliul și la un alt alineat cu siguranță va trage o concluzie internă pentru data viitoare. Și sigur că în funcție de tipul de concluzie, unele prevederi vor trebui duse mai departe, cum este uh, chestiunea genurilor. Mulțumesc mult! Richard. Mulțumesc foarte mult, Richard. Putem trece acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. O prezentare de către experți. Sper înainte de asta că a fost pozitivă această discuție și că vă va ajuta în munca ulterioară. Iar colegii de la AFCO pot asista acum la prezentarea unui studiu referitor la um, transnaționalizarea partidelor politice la nivel european. Acest studiu a fost pregătit de niște experți care astăzi se află alături de noi, profesorul Luciano Bardi de la Universitatea din Pisa, de la aceeași universitate, profesorul Eugenio Pizzimenti și de la Institutul Universitar European, dr. Enrico Calosi și uh, asistentul Gagati de la uh, Centrul de Studii Europene. Vă rog să vă organizați cum doriți, aveți cuvântul. Um, Mulțumesc foarte mult. Avem o prezentare referitoare la partidele politice, fundații politice la nivel european, provocări și oportunități. Avem alături de noi pe Eduardo Bresanello și Lorenzo Gicchi. Această prezentare are patru secțiuni, o scurtă introducere și trei secțiuni concrete. Avem în primul rând coerența partidelor politice după criza euro, reglementarea și uh, finanțarea partidelor politice la nivel european și rolul fundațiilor politice la nivel european. Acest studiu se bazează pe un alt studiu anterior referitor la crearea unui sistem de partide transnațional, care a fost de asemenea solicitat de AFCO în 2010 și a fost efectuat de Observatorul Partidelor Politice. După care a venit acest nou studiu. Studiul inițial a acoperit patru aspecte, doctrine și programe politice, din perspectiva convergenței politice în cadrul grupurilor politice din partid, Parlamentul European. Deci coeziunea voturilor și convergența pozițiilor partidelor. Al doilea aspect se referea la procedurile folosite de partidele politice pentru a selecta candidați pentru alegerile europene, apoi propune referitoare la dezvoltarea sistemului partidelor politice european, și asta a fost uh, esența raportului respectiv, și sugestii referitoare la revizuirea sistemului electoral european și a cinci sisteme diferite de finanțare a partidelor pentru facilitarea acestor obiective. Studiul a fost bine primit. Am fost uh, menționați în diverse lucrări academice, așa că mulțumim Comisiei AFCO, însă vrem să menționăm că apreciem faptul că ne-a cerut și un follow-up, înseamnă că s a fost bine primit. Studiul actual nu include două aspecte care au fost acoperite în primul studiu din 2010. În primul rând, procedurile pentru selectarea candidaților pentru alegerile europene. Am înțeles că acesta este subiectul unui alt studiu care a fost de asemenea solicitat de AFCO și al doilea aspect pe care nu l-am acoperit în acest studiu este cel al legii electorale. the slide. The second one is the electoral law. Avem apoi legea electorală pe care am discutat-o azi dimineața. Experții au discutat-o azi dimineața ceea ce nu înseamnă că noi nu ne vom referi la aceste subiecte. De fapt, o vom face prin recomandările noastre. Prima secțiune concretă. Poziția partidelor politice și coeziunea acestora după criza euro. Studiul analizează poziția și nivelul de uh, coeziune coerență la care s-a ajuns în, de grupurile din uh, Parlamentul European referitoare la posibile divergențe existente în grupurile uh, politice în funcție de reacția componenților naționali. Ce înseamnă asta? Există o preocupare și anume că coeziunea grupurilor politice va fi afectată de criză. Am constatat uh, că exista o temere referitor la divergența care ar putea fi generată de criză, care ar putea să ducă la noi diviziuni teritoriale între deputații din nord și cei din sud, din statele membre din sud. Cum am spus, aceasta a fost o preocupare destul de gravă și noi ne-am gândit că uh, ar trebui să analizăm dacă așa stau lucrurile. Am folosit trei surse diferite pentru testarea acestei ipoteze. Eurobarometrul, pentru a vedea care este atitudinea cetățenilor, apoi discuții cu deputații care au fost uh, efectuate de-a lungul anilor de mai multe grupuri de oameni de știință și uh, datele voturilor cu apel nominal. Care au fost concluziile la care s-a ajuns? Concluziile sunt uh, pozitive. Din Eurobarometru a reieșit că diferențele între statele din nord și cele din sud rămân mici și nu se intensifică după criză surprinzător, dar asta reiese din datele pe care le-am avut. La fel, diviziunea teritorială între grupurile politice a fost analizată și Important pe lângă votul cu apel nominal este faptul că uh, nu uh, au fost detectate schimbări în atitudinea deputaților. E important pentru că uh, acest lucru reflectă disciplina uh, din partidele, din Parlament. Ceea ce ne face să fim optimiști în ceea ce privește uh, sistemele politice din Parlamentul European și evoluția acestora. Nu credem că criza a avut un impact. Accentăm acest lucru pentru că coeziunea și convergența politică în cadrul grupurilor este unul dintre punctele forte ale sistemului de partide din Parlamentul European. Și faptul că nu a avut de suferit de pe urma crizei este de luat în considerare. Există rezultate în urma celor din 2014, dar nu uh, disensiuni în cadrul grupurilor, din câte am observat. În ceea ce privește cealaltă secțiune, o să dau cuvântul colegului meu. Good afternoon. Uh, I introduce briefly the main. Uh... Bună, bună ziua. O să prezint uh, principalele ipoteze de la care am pornit în studiul nostru referitor la impactul reglementării și regimurilor de finanțare uh, pentru sistemele uh, politice din Parlamentul European. Mulți oameni de știință spun că introducerea de reglementări și regimuri de finanțare ajută la instituționalizarea organizației, organizației partidelor și a sistemelor politice, lucru care este adevărat în sistemele politice stabilizate, unde statul stimulează consolidarea partidelor pentru a crește calitatea democrației reprezentative. Însă procesul de statificare a partidelor politice duce la, sau reflectă schimbări profunde în natura lor, de la asociații private care trebuie să reprezinte pilonii de bază ai societății, partidele au devenit din ce în ce mai mult un fel de instrumente, utilități publice, al căror principal scop este să contribuie la producerea de bunuri colective prin procesul acesta decizio- decizional. În ceea ce privește partidele care primesc fonduri publice pentru a-și îndeplini rolul, um, din această perspectivă, statul are dreptul de a le reglementa activitățile și în acest sens, la 10 ani după introducerea regulamentului 2004-2003, uh, care poate să fie rolul statului și ce se poate întâmpla după adoptarea noului regulament. Ca să răspund la aceste întrebări, am creat un cadru analitic pentru a compara uh, reglementarea și finanțarea în statele membre, pe care apoi, um, cadru pe care apoi l-am aplicat la nivel european. Am avut în vedere mai multe dimensiuni și subdimensiuni pe care o să vi le prezint mai târziu dacă avem timp. Regulamentul 2004-2003 a avut cel puțin trei neajunsuri. În primul rând, era doar o colecție de norme care reglementau finanțarea publică, însă nu abordau în detaliu problema consolidării organizaționale a partidelor. În al doilea rând, favoriza subordonarea partidelor europene la membrii naționali și în special la um, partea instituțională pentru că fondurile sunt gestionate de Parlamentul European. Și un cel mai important aspect, nu aborda legătura dintre partidele europene și cetățenii europeni. 9 ani mai târziu, raportul Gianacu și propunerea care a fost prezentată apoi de Comisia Europeană aveau rolul de a consolida legătura dintre partidele europene și cetățenii europeni, pe de o parte, și să promoveze procesul convergenței organizaționale, pe de altă parte definind seturi stricte de condiții care trebuie să fie îndeplinite pentru accesul la fonduri publice. au fost introduse modificări semnificative referitor la aspecte critice, cum ar fi cele referitoare la uh, apartenența la partide și finanțarea privată. Însă, proiectul noului regulament adoptat de Parlamentul European și de Consiliu pare să fi făcut un pas în urmă. Partidele europene se alimentează în special din fonduri publice, fonduri alocate de Parlamentul European, există o limitare a fondurilor private care sunt mai relaxate, dar sunt totuși mai scăzute decât cele propuse în raportul Janacu. Interdicția finanțării partidelor naționale sau candidaților de către partidele europene nu ajută la Um, cunoașterea partidelor europene în rândul cetățenilor. Prin urmare, după părerea noastră, e prea devreme să vorbim despre un sistem um, european al partidelor sau o democrație reprezentativă europeană, până când uh, regulamentele care uh, favorizează această structură nu vor fi consolidate la nivel național. E nerealist să așteptăm să existe o politică sau o sferă publică europeană până atunci. Mulțumesc! Mulțumesc și o să trecem acum la ultima parte a raportului nostru și anume rolul fundațiilor politice la nivel european. Raportul din 2010 menționat de colegii mei nu au avut în vedere posibilul rol al fundațiilor europene, având în vedere că în momentul respectiv erau într-o fază incipientă. De-a lungul timpului însă aceștia și-au intensificat activitatea și prezența lor a devenit mai simțită și de aceea ne-am hotărât să includem și acest aspect în raportul nostru. Există mai multe perspective din care uh, subiectul putea fi abordat, însă ne-am hotărât să avem o sferă de abordare limitată și de aceea am analizat legătura dintre fundațiile europene și partidele politice europene. Ca prim punct, dați-mi voie să vă explic motivul pentru care există această legătură între partidele și fundațiile europene și de ce acesta ar putea să fie importantă pentru dezvoltarea unui sistem de partide la nivel european. Cum am spus în raportul din 2010, un sistem funcțional necesită o serie de relații structurate între partide care să fie bazată pe concurență politică, concurența pentru uh, poziții în cadrul Parlamentului. Partidele politice europene ar trebui să aibă o bază programatică pe care să se poată desfășura această concurență. Înainte de crearea fundațiilor europene, partidele europene nu aveau personalul și resursele necesare pentru a aplica politicile europene pe termen scurt și mediu. Și de aceea, crearea partidelor, crearea fundațiilor europene a reprezentat o oportunitate pentru dobândirea de noi idei și pentru a se îndrepta mai mult către uh, Uh, această sferă. Această legătură dintre apariția fundațiilor și dezvoltarea sistemului politic european depinde în mare măsură de legătura cu partidele naționale și care pare să fie rolul lor global. Acestea sunt chestiunile pe care le-am abordat în această parte a raportului, pe care le puteți revedea de altfel și pe ecran. Pentru a finaliza această parte a raportului, am folosit trei surse primare de informație. Literatura academică, în momentul de față, este însă într-o fază embrionică. Rezultatele unei conferințe la care am avut onoarea să participăm și să o și organizăm în februarie anul acesta, unde au fost reuniți uh, reprezentanții principalelor fundații europene și, nu în ultimul rând, un studiu pe care l-am transmis fundațiilor în ianuarie 2014. În ciuda faptului că avem dovezi empirice, uh, subliniem că suntem deocamdată doar în faza de um, colectare de informații și pentru a avea o imagine globală în ceea ce privește rolul fundațiilor e nevoie de mult mai multe informații. Și o să vă și dăm exemple în acest sens pe durata prezentării noastre. Având în vedere că nu avem mult timp la dispoziție, o să mă acces pe o serie de chestiuni care sunt prezentate în detaliu în raportul nostru și anume cine controlează activitatea, organizarea și finanțarea fundațiilor europene. Să încep cu finanțarea. Având în vedere componența Parlamentului European, Centrul pentru Studiile Europene, Wilfred Mart, care este afiliat PP-ului, și Fundația pentru Progres, Studii Europene eh, Progresiste afiliate Partidului Socialist folosesc mare parte din fonduri. Pe baza grant, alocării grandurilor din 2014, Centrul Wilfred Mars a primit peste 4,2 milioane de euro, adică 34% din bugetul pentru fundații politice și FEPS a primit 2,8 milioane, adică 24%. Fundațiile mai mici, cum ar fi uh, European Christian Political Foundation și Organizația pentru Cooperare Interstatală în Europa, au primit cam 170.000 de euro, 1,4% din bugetul disponibil. Vrem să spunem că există o mare discrepanță în ceea ce privește alocarea resurselor, care explică multe dintre diferențele care există între uh, fundațiile politice ilustrate în studiul nostru. Însă, chiar dacă aceste cifre sunt uneori foarte scăzute, trebuie să fie uh, interpretate în context. În ceea ce privește procentul mic de fonduri dat fundațiilor mai mici, acesta poate să joace un rol important suplimentând activitatea uh, partidilor politice, pentru că resursele personale și materiale ale partidelor la nivel european nu sunt cu mult mai mari. În medie, bugetele fundațiilor europene individuale reprezintă între 64 și 70% din bugetul global al partidelor politice la nivel european, partidele cu care sunt afiliate. Deci, din acest punct de vedere, aceste cifre relativ scăzute și marea discrepanță între fundații politice nu au un impact asupra utilităților pentru partidele politice la nivel european, deși influențează volumul de activități în care aceste fundații pot fi implicate am găsit o diferențiere și mai clară între fundații mari și mici, necaracterizată doar de diferența în volumul de activități, publicații și așa mai departe, ci și, și acesta este o concluzie foarte importantă din studiul nostru, în natura relațiilor pe care acestea le au cu partidele politice corespondente la nivel um, european cele două mari fundații europene pe care le-am numit și care sunt afiliate PP-ului și Partidului Socialist au legături strânse cu partidele europene cu care sunt afiliate, mai strânse decât în cazul tuturor celorlaltor fundații. Relații care pot fi abordate dintr-o perspectivă statică și dintr-una dinamică. Din punct de vedere static, acest lucru poate fi observat analizând componența și drepturile de vot în cadrul structurii interne a fundației. De exemplu, în biroul FEPS, care are 20 de membri, 6 reprezintă fundațiile naționale și 7 sunt membri ex officio care reprezintă Partidul Socialist. Mai mult, membrii individuale ar fundațiilor europene sunt uh, membre de jure are organismelor de partid sau, în cazul FEPS, și partidele naționale sunt uh, membre. Din punct de vedere dinamic, constatăm că aceste două fundații, mă refer la cele afiliate PP-ului și Partidului Socialist, adesea organizează activități cu partidele politice, în special în ceea ce privește platforma electorală pentru alegerile europene. Un alt model tipic pentru majoritatea fundațiilor care există și în care influența partidelor este mai puțin vizibilă, este faptul că fundațiile mai mici au legături mai slabe cu partidele în ceea ce privește componența partajată și din punct de vedere al activităților comune. Mulțumesc, Voicec. Și acum o să mă refer la aspecte pe care le-a menționat și Cec. Vreau să vă dau mai multe detalii cu privire la ce ar trebui să facă. Conform versiunii consolidate a regulamentului 2004 din 2003, fundațiile politice, și găsiți asta aici în document, ar trebui să contribuie la dezbaterile referitoare la politicile europene și politicile de integrare europeană. Asta este prima sarcină. A doua este să creeze, să dezvolte activități legate de politicile europene, cum ar fi organizarea de seminarii, conferințe și studii între factorii relevanți, inclusiv organizații de tineret și alte, alți reprezentanți ai societății civile. Cel de-al treilea subiect care trebuie să fie acoperit de fundațiile politice, este crearea unei cooperații, cooperări cu entități similare pentru promovarea democrației. Și al patrulea punct este cel care e reprezentat de relația dintre fundațiile europene și fundațiile politice naționale, care ar trebui să reprezinte un cadru pentru toți actorii relevanți care doresc să contribuie la nivel european. Asta în teorie, dar ce se întâmplă în realitate? Acest slide se referă la rezultatul activităților fundației. Am împărțit activitățile pe ani. Activități ordinare, normale, se numesc cele care sunt desfășurate în anii normali și am, uh, am pus accentul și pe an special, adică anii în care au avut loc alegeri pentru Parlamentul European. Haideți să vedem cum stau lucrurile cu activitățile normale. Fundațiile europene organizează evenimente și veți vedea și o clasificare a diferitelor fundațiilor în funcție de activitățile organizate și vedeți că în 2013 unele nu au organizat niciun fel de activitate și altele au organizat 54 de evenimente. Între 0 și 54 se situează toate celelalte fundații europene care au organizat diferite cifre, diferite numere de e, diferite evenimente. Există diferite tipuri de publicații. Un website poate fi privit ca o publicație, apoi publicații periodice, una sau mai multe, cărți, studii care pot fi publicate sau alte tipuri de publicații. Există o mare diferență între activitățile și rezultatul activităților fundațiilor europene. Ce se întâmplă în anii speciali? Am făcut un studiu în 2014 și am abordat reprezentanții fundațiilor europene pentru a ne spune ce au făcut și ce intenționau să facă din perspectiva alegerilor europene. Există fundații care au organizat evenimente speciale pentru a forma voluntari și posibil candidați. Nu doar, nu toate fundațiile au organizat astfel de, de evenimente, dar unele au făcut-o. Ce se întâmplă cu platforma partidelor europene. Există fundații care spun că au jucat un rol important în uh, crearea platformei politice pentru partidele de care erau oficia afiliate. Partea analitică a intervenției mele acoperă două puncte care au fost abordate în această dimineață, și anume inițiativa cetățenească și propunerea de circumscripții paneuropene. O să spun doar câteva cuvinte, dar puțin mai târziu. Studiul nostru este o continuare a studiului din 2010 care s-a numit Cum să creăm un sistem de partide transnaționale. Este important să existe o continuitate, cum ne-a spus și domnul Corbeck, dar e important să avem în vedere și raportul nostru inițial din 2010 să spun câteva cuvinte cu privire la inițiativa cetățenească. În 2010, în raportul nostru, sugerăm clar că partidele europene uh, joacă un rol important în procedura privind inițiativa cetățenească. Deocamdată, partidele europene însă nu joacă niciun rol în acest sens, sau unul foarte mic. După părerea noastră, AFCO ar putea recomanda sau reaminti faptul că partidele europene au un rol de jucat în inițiativa cetățenească. Și în ceea ce privește circumscripțiile transnaționale sau europene, Una dintre, dintre principalele critici menționate azi dimineață este că alegătorii nu i-ar cunoaște pe acești 25 de candidați venind din diferite partide europene. Asta se întâmplă și la nivel național. Alegătorii, de regulă, nu cunosc toți candidații la nivel național. Poate cunosc pe liderii uh, capii de listă. Prin urmare, dacă am avea astfel de liste transnaționale, poate alegătorii ar cunoaște că există partide europene. Poate că n-ar cunoaște denumirea sau detalii despre viața candidaților, dar ar ști că există partide europene. Lucru foarte bun, spunem noi. Al treilea punct, și asta este doar o recomandare și are legătură și cu discuțiile de azi dimineață, un coleg a menționat deja ideea că partidele europene nu pot juca un rol important în campaniile naționale. Sugestia noastră este că am putea relaxa aceste limite referitor la rolul partidilor europene în campaniile naționale, fiindcă noi credem că politizarea spațiului public european ar putea trece prin europenizarea campaniilor naționale. Și încă două aspecte referitoare la recomandările științifice privind uh, cercetările ulterioare. În primul rând, în ceea ce privește fundațiile. Am analizat legătura dintre fundațiile europene și partidele europene. Dar fiindcă am avut timp și spațiu limitat, n-am analizat legătura dintre fundațiile naționale și fundațiile europene. Noi ne-ar plăcea să facem acest lucru. Credem că este important să știm care sunt orientările și așteptările membrilor fundațiilor naționale față de cele europene, în primul rând. Și în al doilea rând, regulile electorale. În această dimineață a fost menționată uh, importanța diferenței dintre sistemele cu listă închisă și listă deschisă. Ideea fiind că un sistem cu listă deschisă ar putea fi important pentru a crește prezența la vot. În trecut, cercetările au arătat că nu este așa ci din potrivă că listele deschise, în loc să crească prezența la vot, cresc mai degrabă prezența deputaților și modul în care aceștia sunt înlocuiți. Există multe neajusturi această cercetare, trebuie să fie actualizată. Toată lumea știe că acest lucru va crește și asta nu datorită faptului că există o, o listă deschisă, ci pentru că alegătorii înțeleg că printr-o listă deschisă pot să uh, aibă impact asupra deputaților. Mulțumesc, Iolaina. Ja, uh, vielen Da, mulțumesc frumos pentru această analiză eu am fost raportor la regulamentul 2002-2003 uh, și pot să vă spun ce dificultăți au fost atunci și apoi am fost iarăși raportor și în 2007 atunci când s-a discutat despre fundații, când au fost și ele introduse în regulament. Așadar, uh, mă bucură ce uh, ați spus spus dumneavoastră și ceea ce am urmărit eu de altfel oricum ca politician european activ. Există o diferență între situația de astăzi și cea de acum 10 ani. Există o evoluție a formării de familii politice la nivel european. Să spunem că în 2003 familia mea politică nu putea să-și cumpere nici măcar un pix pentru că nu avea drept de semnătură. Numai PPE-ul avea drept de semnătură, toate celelalte erau numai niște nume, nu erau persoane juridice. Deci nu se putea cumpăra nimic, acum însă iată că putem să plătim tot felul de lucruri și avantajul principal este că partidele au acum uh, natură juridică. Cred că și raportul Gianaco a fost un mare pas înainte pentru că, practic, uh, nat- natura unui partid nu face ca pentru acestea să convină acreditarea juridică de tip ONG în cadrul legislației belgiene. Un partid nu-i tot una cu un ONG ca Greenpeace sau altele, un partid face parte din sistemul public și este, are cu totul alt rol. Bun, sigur că întrebarea logică este care e următorul pas. Acum uh, partidele europene pot să activeze în campania electorală europeană. Întrebarea este dacă pot să activeze și la campaniile naționale sau la referendumuri naționale pe teme europene. Trebuie să mai discutăm dacă este sau nu este oportun de asemenea și chestiunea finanțării private suplimentară față de bugetul european. În 2003-2004 exista teama că un miliardar ca Berlusconi își va cumpăra un partid când, când ar, oricând ar dori, sau orice alt miliardar sau oligarh. Deci această limitare la câteva mii de euro pe uh, an uh, pe persoană era o, o frână tocmai ca să împiedice cumpărarea de partide, așa cum au fost cumpărate multe organe de presă. Dacă ne uităm la diferitele state membre, este impresionant când vedem că de multe ori media este cumpărată de bogătași. E vorba de media tipărită, dar și radio, posturi de televiziune care aparțin unei persoane sau două. Este periculos pentru democrație și la fel ar fi fost și uh, achiziționarea de partide politice. În legătură cu fundațiile, este iarăși o chestiune importantă de, inform- de urmărit. Ați întrebat cine controlează fundațiile și uh, cu... este o întrebare pe care o preiau cu plăcere pentru că, într-adevăr, e interesant. Cine controlează fundațiile? Noi putem să punem această întrebare aici la AFCO sau aici în Parlament, dar ideea a fost um, ca fundațiile să fie un fel de platformă independentă pentru dialogul european și pentru uh, formarea unei conștiințe europene și a unei democrații europene. Foarte repede a descoperit că există diferențe, că unele fundații sunt mai apropiate de partide, sunt uh, practic ocupate de membrii de partid și altele sunt uh, mai degrabă neutre, apropiate de familia politică, dar nu foarte dependente de acesta. Trebuie să urmărim uh, în continuare ce ați constatat dumneavoastră, nu știu dacă este misiunea fundațiilor să formuleze manifeste electorale, pentru că eu cred că este o sarcină de partid, nu de fundație. Și să, să îi formeze pe participanții la alegeri, nu știu, trebuie să ne gândim exact ce vrem de la o fundație, pentru că eu cred că o fundație e mai mult o platformă de dialog, de conștientizare, dar nu trebuie să preia niște sarcini pe care le au partidele și pentru care partidele primesc bani de la bugetul european, deci partidele n-au decât să facă ele aceste lucruri, nu să fie servite de fundații. Recomandările mi s-au părut interesante. Dacă partidele să participe la inițiativa cetățenească europeană, pentru că sindicatele deja se implică la inițiativa Dreptul la apă. Au fost câteva sindicate care s-au mobilizat. Partidele până acum au fost destul de rezervate pentru că acești cetățeni sunt unor cetățeni realmente interesați și nu activiști. Trebuie să facem o diferență între reprezentanții societății civile care vin la noi cu un milion de semnături și uh, partide. Deci această atitudine rezervată a partidelor e probabil chiar recomandată, pentru că altfel se poate abuza foarte ușor de inițiativa cetățenească. Deci, practic, ce nu reușești să obții la alegeri, încerci să bagi după aceea pe ușa din dos prin inițiativa cetățenească și, după părerea mea, nu e bine. Partidele să devină vizibile la nivel național, am mai discutat, am discutat uh, de pliandele și broșurile electorale și așa mai departe, de prezența partidelor europene pe acestea, repartizarea sarcinilor între fundațiile naționale și fundațiile europene, ar fi interesant de cercetat dacă munca fundațiilor naționale și cea a fundațiilor europene se completează sau dacă își uh, dublează eforturile. Pe mine m-ar interesa dacă sunt justificate um, aceste diferențe, pentru că în regulament se vorbește de fundațiile europene. Mulțumesc, a fost foarte util oricum și cred că acest studiu ar trebui continuat. Thank you. You're Richard Corbett. Mulțumesc, Richard Corbett, ai, ai cuvântul. Mulțumesc și eu. Um, dar m-a interesat foarte mult uh, studiul privind coeziunea și atitudinile partidelor politice, nu doar la vot, ci și uh, în ceea ce privește coeziunea atitudinilor politice uh, la nivelul distinției între nordul și sudul Europei. În acest studiu vreau să vă întreb cum ați definit nord, nordul și sudul. Uh, Irlanda a fost considerată sudul Europei sau Malta nordul Europei? We, uh, uh, Micro, microphone, yeah. We, oh, I'm sorry. I'm uh, sorry. Uh, you, know, you, uh, you, you exposed Uh, Ne-ați demascat. Am considerat că trebuie să fim atenți cu terminologia dacă am fi folosit altă terminologie, poate am fi jignit pe cineva. Ce doreați să spuneți ă, țări prădătoare? <laughs> Am, am discutat pe îndelete și până la urmă am ajuns la concluzia că dorim să folosim termeni ă, cât mai neutri, nord și sud. Une, în Înainte se spunea sudul lumii pentru a vorbi despre țările în curs de dezvoltare. Bine, poate n-a fost cea mai bună alegere de cuvinte, dar uh, asta a fost raționamentul din spatele alegerii noastre. Mulțumesc. Deci, uh, rezultatele sunt și mai uluitoare atunci. Fiindcă definiția dumneavoastră se referea la unde ar fi fost clivajul politic. Nu ne așteptăm la asta. Da, e foarte interesant. Și uh, coincide cu studiile domnului profesor Simon Hicks de la LSE, pe care uh, cred că le cunoașteți. Iar concluzia sa este că grupurile devin din ce în ce mai strânse odată cu trecerea timpului, nu din potrivă, în ciuda uh, extinderii. Foarte interesant, deci. Deci, dumneavoastră analizați uh, partide, nu doar grupurile parlamentare. Și cred că cred că ar trebui să existe și o analiză a tuturor activităților lor. Principalele uh, partide politice, în afară de grupuri din Parlament, organizează și uh, întâlniri prealabile cu miniștrii din Consiliu, din familia lor politică, înainte de întâlnirile Consiliului și uh, înainte de reuniunile Consiliului European, cu comisarii de resort uh, din familia politică se întâlnesc la Comitetul Regiunilor. Deci există o sferă largă de activități uh, care s-a Uh, lărgit în ultimul timp, ceea ce înseamnă că și partidele politice au crescut în mod organic, în afară de ce, la ce asistăm noi aici în Parlamentul European și asta cred că ar trebui inclus în, într-un studiu, nu-i așa? Iar uh, anul acesta s-a atins punctul culminant cu victoria partidelor, nu a Parlamentului, dar a partidelor uh, prin sistemul candidatului de vârf. Partidele au nominalizat candidații, nu grupurile. Mulți s-au arătat sceptici, dar până la urmă, în ciuda, în, în ciuda interesului scăzut în majoritatea țărilor, uh, uh, rezultatul a fost uluitor să și asta cred că este un, um, o evoluție foarte importantă în ceea ce privește partidele politice. În ceea ce privește bazele, ați întrebat dacă, mă scuzați, uh, fundațiile naționale și, euro, și europene, uh, think tank și așa mai departe, da, în țara pe care o cunosc cel mai bine există o legătură de activități comune, ceea ce înseamnă că fundațiile naționale uh, au o mentalitate mai europeană de multe ori, ceea ce este, cred că, interesant pentru dumneavoastră. Ca să fiu puțin provocator, față de cele spuse, mă întreb dacă fundațiile mici sunt serioase. Dar uh, poate că sunt prea provocator. Și în cele din urmă uh, s-a vorbit despre inițiativa cetățenească. Nu cred că partidele se vor folosi de această inițiativă, fiindcă dacă mm, uh, ca partid politic avem, considerăm că avem, uh, că există o idee bună, nu avem uh, nevoie să facem petiții, ci putem să uh, sunt de vorbă cu miniștri și așa mai departe. Putem să discutăm cu reprezentanții instituțiilor unde avem membri. Nu cred că partidele vor face acest lucru, dacă, dacă nu cumva ține, e vorba de o um, campanie de mobilizare a alegătorilor sau așa ceva. Nu, și în ceea ce privește listele transnaționale, discuția aceasta este ipotetică. Mulțumesc, uh, Richard Helmut Schulz. yeah, danke. Um... Mulțumesc. Pe scurt, nu am avut norocul în iulie de a fi aici când uh, când a avut loc prima evoluție, dar uh, am participat la ultimul raport Ianacu ca raportor din umbră de la grupul nostru. Și vreau să vă spun că Parlamentul European, uh, prin uh, raportul Ianacu, ar putea să dobândească mai mult dacă din capul locului ar fi avut un scop clar. Adică ce doream noi de la structura și instrumentul partidelor politice la nivel european și vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, aceste prezent, fiindcă s-a deschis, s-a deschis ușa către subiecte care pot fi discutate pe viitor în ceea ce privește instrumente de dezvoltare, fiindcă lucrurile nu sunt acolo unde ne-am dorit, nu au ajuns acolo unde ne-am dorit noi. Am câteva remarce cu, dimineață, am discutat despre provocările în ceea ce privește reformarea legii electorale. Uh, cu toții ne întrebăm cum să, do, să asigurăm o prezență la urne mai mare. Una dintre probleme o reprezintă relația între partidele naționale și partidele europene. Uh, fiindcă este vorba de o chestiune de putere și niciun partid politic național, atâta timp cât uh, noi uh, nu vom reforma sistemul electoral, nu, uh, va, nu va fi de acord să dea mai multe competențe, mai multe putere și mai multe mai multe șanse dezbaterii politice partidelor europene. Deci vom păstra Uh, această problemă și dacă nu vom discuta despre posibilitatea de a avea instrumente în acest sens pentru a include membrii acestor partide care, care sunt membrii din membrii partidelor na- naționale în procesul de integrare, în procesul de europenizare, în procesul de democratizare a acestor procese, atunci nu vom reuși. Și în al doilea rând, sunt de acord, nu trebuie să nu trebuie să... E vorba aici de legislația Belgiei. Ci e nevoie de o structură instituțională prin competențele de codecizie, fiindcă altfel este doar un instrument care oglindește competențele celorlalte instituții. Dacă facem așa fel ca partidele politice să discute un subiect sau altul, dar dacă partidele ar avea o structură și putere instituțională la nivel decizionar, cum ar fi la Comitetul Regiunilor, de pildă. Deci, în cadrul instituțional, atunci cred că putem merge și mai departe. Iar ceea ce privește finanțarea, din punct de vedere al partidelor mai mari, E, e clar ce am dobândit și propunerea dumneavoastră merg uh, în direcția partidelor mai mari. Dar uh, partidul uh, de stânga european, care este diferit de grupul parlamentar în, în acest partid, există partide fără care nu au membri aleși în Parlamentul European. Și întrebarea este cum vor participa la discuțiile privind Uh, subiectele europene. Deci acest uh, lucru este o problemă și trebuie să ne gândim la finanțare aici. Doar un exemplu. Uh, stânga nu e nu este structura partidică care ne aduce mai multă finanțare și sprijinii partea corporațiilor mari. Nu vreau să spun eu de ce, dar e limpede de ce. E foarte clar. Gazprom nu ne finanțează pe noi, ci finanțează pe alții, cum bine știți. Ceea ce înseamnă... Și bine, cluburi de fotbal cu președinți PP, mă rog. Uh, asta înseamnă că trebuie să mai chipzuim și să ne întrebăm dacă nu cumva ar trebui să avem posibilitatea de a consolida funcționarea partidelor politice cu banii europeni, dacă sunt recunoscute acum toate procedurile despre care am discutat. Fiindcă fiindcă atunci exista și o concurență la nivelul partidelor naționale și europene pentru participare la, la dezbaterea europeană. Și astfel mesajul să, aj- să ajungă la cetățeni. La, în ceea ce fundațiile, sunt de acord cu ce ați spus o fundație politică europeană ar trebui să fie think tank, să organizeze cursuri, evenimente, conferințe pentru a îmbogăți dezbaterea europeană și să nu fie un înlocuitor de partid, de polit- de partid politic. Și astfel să ofere cetățenilor ocazia să înțeleagă mai bine Uniunea Europeană și astfel să se implice mai mult în uh, viața politică și să participe mai uh, dinamic. Deci, uh, fundațiile politice, think tank-urile, ar trebui să aibă posibilitatea de a participa la inițiativele cetățenești. Sunt de acord că politicienii au o răspundere diferită. Noi suntem parlamentari, suntem o legătură între uh, Um, între cetățeni și instituții, dar uh, think tank-urile pot explica mai bine cum funcționează această structură structuri. Mult Bresso. Ah, molto brevemente. Mulțumesc, doamnă președintă, foarte pe scurt, fiindcă sunt de acord cu cele spuse de colegii mei. O primă observație, dat fiind că Mulți dintre noi am observat în mod direct creșterea calității instituționale a partidelor politice din Europa, europene. După părerea mea, chiar dacă au oarecare slăbiciune, au dat dovadă de capacitatea de a rezista atât pe durata activității normale europene, lucru care nu este simplu, pentru că să ajungi la un consens între un parlamentar din 28 de state membre nu e un lucru ușor, însă au demonstrat că e posibil acest lucru. Au demonstrat și în uh, acest proces electoral că au reușit să se impună împreună cu Parlamentul, sigur, pentru că există o strânsă conlucrare între partidele politice europene și parlamentari. Au reușit să impună decizia privind Spitzen Candidate, care nu era de la sine înțeles și, cel puțin pentru Fundația pentru Studii Progresiste, aceștia au influențat prin activitatea lor, nu de ultim moment, ci activitatea lor de-a lungul anilor, capacitatea de a pune bazele unui program comun. Evident, este clar că în ceea ce privește puterea, partidele naționale sunt mai puternice, însă există un spațiu deschis pentru că sunt puțin interesați de politicile europene și de aceea, prin acest spațiu, au legitimat și au dat uh, competențele de coordonare politică partidelor europene, care chiar dacă sunt mai slabe, au reușit să construiască sentimentul acesta comun care a fost foarte clar în rezultate și în gestionarea complexă a acordurilor privind președintele comisiei, de exemplu, și eh, acordurile pe durata audierilor. Prin urmare, cred că merită să continuăm să fim atenți la aceste aspecte, însă din câte am discutat azi dimineața cu privire la legea electorală, reiese că posibilitatea de a avea o lege electorală la nivel european pentru cetățeni europeni, deci la nivel european, nu pentru statele individuale are strânsă legătură cu funcționarea partidelor politice și cu uh, calitatea activităților politice, prin urmare cu capacitatea de a construi legături între cetățenii din diversele state membre. Trebuie să ne gândim la o serie de aspecte referitoare la modul în care, dincolo de ceea ce se face la Bruxelles cu parlamentarii și cu reprezentanții partidelor, Eu am văzut care sunt activitățile și diferențele între partidele noastre și la început diferențele erau mult mai mari. Convergența către o bază minimă de idei comune nu e o chestiune deloc banală și E o activitate care a fost desfășurată aici, la Bruxelles. Problema este apoi cum vor fi transferate toate aceste lucruri la nivelul statelor membre, unde partidele naționale, care evident domină scena, uită tot ceea ce s-a hotărât la nivel european. Ba chiar neagă acest lucru câteodată. Deci, în ceea ce privește legătura între partidele europene și cele naționale, va trebui să mai lucrăm mult pentru a înțelege că transmisia aceasta nu trebuie să se facă doar pe orizontal între diferite structuri europene, ci și de sus în jos și de jos în sus. Asta e principala problemă. În rest, cred că lucrurile n-au mers rău, având în vedere că totuși vorbim despre niște structuri extrem de fragile. interesantă pentru relația cu cetățenii a fost uh, formarea unui grup de activiști europeni care încearcă să depășească acest decalaj. Nu știu dacă s-a întâmplat și pentru alte partide, ar fi interesant să vedem. Da, e vorba de tineri enturiaști, pro-europeni, care au făcut eforturi pentru a construi o clasă conducătoare conexă la nivel european, care însă acționa în diferite state. Sunt puțin, dar a fost elementul de noutate în această campanie electorală. Sorry, I, I just have... Președinte, am o scurtă întrebare, mă scuzați. Voiam să știu dacă atunci când ați investigat toate aceste subiecte, ați descoperit că și ideologia contează. Ați constatat niște modele, am înțeles, nord-sud, stânga-dreapta, reies, acestea ca diferență clară în ceea ce ați studiat dumneavoastră. Da, a reieșit uh, transversal, bineînțeles. Studiul privind coeziunea pe care l-am făcut nu uh, arată mari divergențe în cadrul grupurilor. Ceea ce ni se pare pozitiv și ni se pare mm, consolidat, că s-a consolidat în Parlamentul European de-a lungul anilor. Richard Corbett a menționat uh, studiul realizat de Simon Hicks de-a lungul anilor. Toate studiile arată același lucru. Credem că sondajele făcute cu privire la eurodeputați sunt și mai interesante pentru că Acestea nu țin cont de faptul că eurodeputații respectă disciplina partidelor în unele cazuri, de exemplu la votul prin apel nominal. Deci, uh, atitudinea deputaților converge acolo unde sunt subiectele cele mai importante și ni se pare, deci, uh, destul de pozitivă sănătatea partidelor din acest Parlament. Sigur că sunt și alte două componente relevante Partidele ca organizații externe, deci partidele la nivel european, care au acum un statut oficial, și de asemenea partidele naționale. Partidele naționale foarte adesea sunt concurente și cred că e a treia sau a patra oară când spun acest lucru aici. Și în acest caz, în chestiunea ideologiei, uh, pierde teren. Naționalitatea e mult mai importantă în acest caz. It's your time now to Vă rog pe dumneavoastră acum să încheiați. Da, mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Da, în ceea ce privește prezența partidelor europene în alte instituții. De obicei, când studiem partidele europene, le împărțim în două perspective funcționale – perspectiva instituțională și cea extraparlamentară. Dar când vorbim despre perspectiva instituțională, da, aveți dreptate. Poate că ne concentrăm prea mult asupra Parlamentului European. Parlamentul European este cea mai importantă instituție în care operează partidele politice. Dar ele operează într-adevăr și în alte instituții, aveți dreptate, Comisie, Consiliu, Comitetul Regiunilor și așa mai departe. Ar fi și aceasta o linie de cercetare pe viitor. Rolul menționat de cineva al uh, faptului că partidele europene au numit candidat, candidatul de vârf la alegeri. Și aceasta ar fi o altă linie de uh, cercetare. Modul în care partidele europene au ales uh, un candidat. Cinci partide au ales câte un candidat, după reguli diferite și după cum a spus doamna deputat Breso, există acest tip de tânăr activist de la Partidul Social European. Alte partide au folosit metoda um, uh, alegerilor primare pentru a alege un în candidat, dar procedurile au fost diferite între partidele europene. Mai departe, rolul partidelor europene uh, și inițiativa cetățenească. Înțeleg critica exprimată de domnul Corbett, dar um, partidele europene care sunt puternice și în instituții, cum este cazul Parlamentului European, nu pot um, considera că rolul inițiativei cetățenești este atât de important. Sau și mai bine, Poate că se politise, s-ar politiza inițiativa cetățenilor, dar mulți au spus că partidele europene nu sunt reprezentate în instituții. Poate că ar fi bine să folosească acest instrument uh, care îi ajută și pe cetățeni din acest punct de vedere. Din punct de vedere metodologic, da, Redactarea ă, de manifeste electorale nu este o ă, solicitare oficială pentru fundațiile europene. E adevărat, dar noi nu suntem juriști, suntem ă, specialiști în științe politice și pe noi ne interesează să analizăm ce se întâmplă realmente, inclusiv dincolo de lege. Și asta am întrebat noi în în uh, sondajul pe care l-am făcut uh, la fundațiile europene și am întrebat, ați jucat vreun rol în uh, redactarea programelor electorale ale partidelor europene la alegeri? Și răspunsurile au fost diferite. Sigur că Uh, acest lucru este în afara regulamentului, dar noi vrem să știm ce se întâmplă realmente. După cum a spus Mercedes Bresso, rolul fundațiilor europene a fost foarte util înainte de campania oficială, ca să se reducă diferența între partidele naționale și să se producă idei pentru partidele europene. Înțeleg că nu mai avem foarte mult timp, aș vrea să spun doar două lucruri. Mulțumesc mult pentru întrebări și comentarii. Cred că cea mai importantă problema relației dintre partide și fundație este următoarea. Noi nu voiam să dăm impresia că uh, fundațiile uh, votează cu privire la programele electorale sau că sunt implicate foarte strâns. Nu, programele sunt destinate uh, membrilor partidelor, dar fundațiile oferă o evoluție programatică pe termen lung și de aceea e mult mai ușor să se preia de la fundații anumite idei pentru programele electorale. Ele, aceste fundații sunt folosite ca uh, o bază de expertiză din acest punct de vedere, ni s-a părut interesant să observăm mecanismul, dar pe noi ne-a interesat și uh, ce preferințe au fundațiile, dacă ele vor să să să se implice sau nu. Unele voiau uh, să se implice mai mult, altele mai puțin și, în general, fundațiile mai mici vor să se apropie mai mult de partide. Pentru că atunci au acces la mai multe resurse. Unele însă une alte fundații nu au nevoie, au deja foarte multe activități și nu vor să se implice atât de mult și uh, cel mai interesant este că nu banii sunt problema cea mai importantă, uh, pentru că uh, unele fundații au un buget mare și fac multe lucruri, iar altele sunt mai puțin active sau uh, își concentrează activitățile în alt domeniu. Deci nu e totdeauna vorba de bani, e vorba de atitudine și de opțiuni politice. În încheierea reuniunii noastre, aș vrea să mulțumesc uh, tuturor celor care au reușit să stea până la sfârșitul reuniunii. E ultima noastră reuniune pe anul acesta, așadar uh, vreau să vă urez Crăciun fericit și la mulți ani. Și încă o dată vă mulțumesc, mai ales invitațiilor noștri, experților, care au fost alături de noi. Mulțumesc mult ședința se suspendă, ne întâlnim în 20 ianuarie o reuniune de o zi întreagă. Mulțumesc!